Um, ladies and gentlemen, let us start and continue the security and defense. Vă propun să ne reluăm uh, activitatea în această dupămasă. Vom vorbi despre cerul unic european, despre SESAR și uh, despre impactul asupra Uh, misiunilor PSAC și a capabilităților militare. Vom avea un schimb de opinii cu domnul uh, Castelletti, director general pentru uh, mobilitate și transport de la Comisia Europeană, care le înlocuiește pe domnul Baldwin, care își cere scuze pentru absență, e în străinătate. După aceea va avea cuvântul domnul Luc Titgat, director al Direcției pentru Cerul Unic European de la Eurocontrol, Domnul Carlo Borgini, uh, director executiv adjunct la întreprinderea comună Cesar și domnul Gianpaolo Lilo, director pentru armament la AEA, Agenția Europeană pentru Apărare. După cum vedeți, uh, uh, majoritatea experților vin din Italia. Cerul unic european e un subiect pe care l-am mai discutat în subcomisia noastră. Probabil că vă amintiți că în luna octombrie Parlamentul European a adoptat un raport referitor la punerea în aplicare intermediară a cerului unic european. Uh, subcomisia noastră a întocmit uh, un aviz, uh, mai respectiv colegul Kirilov din Bulgaria. E important să Uh, spunem că e foarte important să analizăm consecințele pentru apărare și, de asemenea, trebuie să vedem cum putem uh, consolida rolul Agenției Europene de Apărare pentru o cât mai bună derulare a acestui uh, proiect. Deci, fără a vă răpi prea mult timp, aș dori să vă rog să vă faceți prezentările. V-aș ruga însă să nu depășiți 10 uh, minute pentru a avea după aceea o sesiune de întrebări și răspunsuri la care veți avea ocazia să răspundeți la eventuale întrebări. Vă rog, domnule Castelati, aveți cuvântul. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Bună ziua tuturor, doamnelor și domnilor. Stimați uh, membri ai subcomisiei de apărare, încă o dată aș dori să vă transmit scuze din partea directorului pe care îl reprezint, care nu a putut participa la dezbatere și vă mulțumesc și pentru invitație. Aș dori în prima, în, în intervenția mea să mă axez pe cadrul de reglementare și apoi uh, să mă refer la punerea în aplicare concretă a, a Sezar. Uh, pornind de la cerul unic european, Cezar este un element în punerea în aplicare a cerului unic european. După cum știți, e vorba de așa numitul pilon tehnologic. Proiectul nostru e să modernizăm uh, uh, sistemul ATF, managementul lui traficului, managementul traficului aerian. Există mai multe motive uh, în primul rând, în ceea ce privește serviciile de aeronavigație, există aspecte militare. Vă pot da câteva exemple. De exemplu, serviciile meteo din uh, Italia sunt asigurate de către armată sau uh, în alte uh, zone din Europa, serviciile militare furnizează servicii de trafic aerian a părții civile. Apoi, Uh, în al doilea rând, și partea militară poate folosi aspecte din partea civilă, de exemplu, uh, uh, trebuie să respecte așa numite reguli generale de trafic. Și apoi trebuie să împărtășim o resursă comună. Sigur că nevoile sunt diferite, Uh, avem uh, o utilizare civilă din motive comerciale a Sezar, dar uh, există și alte motive, de exemplu nevoile de securitate și de apărare. Acestea fiind spuse, trebuie să spun că Cerul Unic European și Sesar sunt inițiative uh, civile, eminamente civile. Dezbaterea dumneavoastră își propune să discute impactul operațional asupra misiunilor PSAC și a, a capabilităților militare. Bineînțeles că e vorba de inițiative civile care, în mod normal, nu ar trebui să aibă niciun fel de impact asupra uh, părții militare. Sezar uh, se încadrează într-o politică uh, civilă de uh, transport și nu într-o politică militară. Deci, în principiu, Sezar nu ar trebui să aibă niciun fel de impact direct asupra capabilităților militare de a-și Uh, desfășura operațiunile în scopuri militare. Însă, s-ar putea să existe o influență indirectă pentru că, așa cum am spus înainte, militarii pot furniza uh, servicii uh, utilizatorilor uh, civili și și datorită faptului că uh, navele militare trebuie să respecte re, uh, regulile civile. Și de aceea e foarte important. Uh, important ca partea militară să fie implicată, de exemplu, să avem o participare și o bună coordonare a activităților militare. Uh, și e unul dintre motivele pentru care considerăm că aceste politici pot avea uh, valoare adăugată. Deci încercăm să implicăm cât mai mult comunitatea militară în dezbaterea despre acest cer unic european în uh, uh, Comisia de Apărare, în contextul um, întreprinderii comune Cesar. Probabil că uh, domnul Borghini se va referi la aceste aspecte în prezentarea sa. Și, de asemenea, vei avea cuvântul și Eurocontrol, care este o organizație militară. Acum, în ce privește Cezar și desfășurarea acestuia, Aș dori să vă atrag atenția asupra acestui uh, regulament care a fost atras, a fost uh, a fost uh, adoptat în acest an, regulamentul 409. După cum știți, Cezar are mai multe faze, o fază de concepere, o fază de dezvoltare și faza de desfășurare. Prima fază, faza de concepere, a dus uh, la uh, planul ATM, apoi a doua fază, uh, cea care vizează întreprinderea comună și apoi faza de desfășurare care va începe uh, la anul. Dacă citiți regulamentul 409, vă veți da seama că o atenție sporită este acordată rolului militarilor. Există un considerent, considerentul 19, în care se spune că SESAR ar trebui să fie uh, Uh, coordonat uh, cu uh, partea militară și că nu ar trebui să aibă niciun fel de alt impact asupra capabilităților de apărare. Ce înseamnă, ce înseamnă toate acestea? Înseamnă că trebuie să reducem impactul pentru că SESAR-ul uh, Uh, stabilește cerințele pentru utilizarea civilă, care pot avea consecințe asupra uh, părții militare, inclusiv uh, implicații financiare. Apoi, factorii implicați, la articolul 2.10 se spune că avem de a, deci, utilizatorii civili și militari, adică furnizorii de servicii civili și militari. Uh, ATM e împărțit în mai multe secțiuni. Ce dorim să desfășurăm, ce trebuie să desfășurăm uh, proiectul comun, cine ar trebui să participe la desfășurare, când și unde ar trebui să aibă loc uh, desfășurarea. Și când se definește conținutul tehnic al, unei, al unui nou concept operațional, noi subliniem faptul că partea militară trebuie să fie pe deplin implicată și există o trimitere directă la Agenția Europeană de Apărare, care e văzută ca uh, partenerul principal al Comisiei pentru a uh, transmite uh, opinia părții militare. Apoi, guvernanța se face la trei niveluri. Avem nivelul politic, apoi nivelul de management și apoi de pun, nivelul de punere în aplicare. Nivelul de politici e condus de, de, de comisie și încă o dată comisia ar trebui să promoveze participarea uh, factorilor implicați militari și în articolul referitor la nivelul de politici se face încă o dată o trimitere directă la Agenția Europeană de Apărare AEA ar trebui să înlesnească coordonarea utilizării militare cu uh, sprijinul statelor membre și ale organizațiilor militare uh, respectiv a NATO în legătură cu desfășurarea Sezar și cu cerințele tehnice necesare. Deci puteți uh, constata că prin AIA avem un mecanism pentru a permite părții militare să-și aducă contribuția la SESAR, ceea ce bineînțeles că necesită o cooperare bună între agenție și statele membre. Deci noi sperăm ca statele membre să își aducă contribuția la activitatea agenției uh, pentru ca ea să-și poată desfășura uh, misiunea. În ceea ce privește provocările, cred că uh, cred că ar trebui ca o parte din regulament să fie în continuare discutată cu partea militară. În primul rând, e vorba de implicarea parții militare la nivelul de management și la nivelul punerii în aplicare. La nivelul de management vom avea un manager al desfășurării. Uh, încă nu s-a hotărât cine se va uh, ocupa de conducerea acestei uh, entități, dar în regulament există câteva indicii conform cărora oricine ar fi această persoană ar trebui să coopereze în mod adecvat cu partea militară. Deci, uh, coordonatorul procesului de desfășurare trebuie să se coordoneze, să se sincronizeze cu partea militară. Apoi, trebuie să uh, vedem cum uh, militarii se vor implica în coordonarea desfășurării, activităților de desfășurare. O a doua preocupare se referă la definiția normelor și a reglementărilor care trebuie să fie uh, aplicate în această fază de desfășurare și în acest caz există o trimitere specifică la nevoia de a studia uh, aplicarea normelor militare. Deci trebuie să studiem posibilitatea de a folosi toate regulile în vigoare pentru a vedea dacă putem să uh, stabilim un fel de echivalență între normele militare și cele civile. Deci să vedem dacă cele două sisteme, sistemul civil și sistemul uh, militar, uh, pot interacționa fără schimbări majore, asigurându-se interoperabilitatea. Este un aspect foarte important. Și, în fine, următorul pas Uh, pe care îl vom uh, finaliza îl reprezintă procesul de validare al elementelor care trebuie să fie desfășurate. Avem un document în curs de pregătire la comisie pentru a identifica care sunt uh, tehnologiile care trebuie să fie desfășurate începând cu anul următor. Există o listă care conține cam 10 tipuri de tehnologie care s-ar putea să aibă impact asupra activității militare, deci este foarte important să înțelegem felul în care aceste tehnologii pot interacționa uh, cu uh, activitatea comunității militare, de asemenea și uh, implicațiile financiare ale impactului și felul în care comunitatea militară poate fi implicată pentru a sprijini desfășurarea acestor tehnologii. Deci trebuie să ne sincronizăm cu partea militară uh, în acest proces și, repet, trebuie să folosim optim tot ce avem în prezent la dispoziție pentru că uh, până la urmă uh, interesele noastre sunt aceleași. Mă opresc aici și bineînțeles că sunt dispus să răspuns la orice întrebări. Mulțumesc mult pentru atenție. Are acum cuvântul domnul Luc Tidgat, uh, director de la Eurocontrol. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Mă bucur că Eurocontrol poate participa la această audiere și în cele, 5, în cele 10 minute care mi-au fost um, alocate, aș dori să vă spun ce am reușit să realizăm uh, în domeniul um, militar din anii 60 încoace încercăm să uh, organizăm uh, uh, cooperarea între partea civilă și partea militară. În, în anii 60 a fost uh, creată prima platformă pentru a vedea cum um, politica de securitate și de apărare comună poate avea o dimensiune cu adevărat uh, europeană și de aceea am fost noi înființați. După cum știți, uh, uh, noi suntem uh, rugați să participăm la o deschidere deschis, la o dezbatere deschisă și încercăm să conciliem interesele celor două comunități Așa cum spunea antevorbitorul meu, s-a introdus conceptul unui cadru de reglementare obligatoriu care era văzut ca necesar pentru a ă, accelera acest dialog între cele două comunități. Uh, uh, și astăzi trebuie să înțelegem că este vorba de o provocare pentru comunitatea militară, dar și pentru coordonarea civil-militară un, uh, atunci când Uniunea Europeană adoptă uh, regulamente în ceea ce privește ATM, trebuie să ne gândim la programele operaționale și cum pot fi acestea continuate în spațiul militar național sau în spațiul uh, um, obișnuit, uh, pentru că uneori regulile sunt diferite pentru utilizatorii militari. De asemenea, instrumentele juridice sunt menite să faciliteze această coordonare. Este vorba de interoperabilitate, de uh, reguli de implementare și, de asemenea, utilizarea flexibilă a spațiului aerian nu este un concept inventat de Europa, este folosit uh, peste tot. Diferența aici este că măsura este obligatorie și trebuie să ne asigurăm că acest lucru se reflectă în felul de organizare a spațiului aerian atunci când se implementează măsurile la nivel național. De asemenea, Eurocontrol are o funcție de management care a fost menită de către Uniunea Europeană să acorde soluții atât utilizatorilor militari cât și cei civili ai spațiului aerian. Acest instrument trebuie să fie văzut și ca un prototip al modalității de a găsi soluții unice la nivel continental pentru a coordona gestionarea spațiului aerian. Un alt element din SIS-2 Eh, sunt blocurile funcționale din spațiul aerian, eh, conexiunile între statele membre, unde există mai multe posibilități de organizare la nivel regional și național. Pentru că dacă pentru că se facilitează cooperarea transfrontalieră. Un lucru care nu este menționat atât de mult este traiectoria misiunilor. Acest concept a fost introdus pentru a consolida coordonarea, dar și pentru a ține cont de securitatea națională și de apărarea națională în designul spațiului european. Este vorba de traiectorii uh, definite pentru uh, utilizatorii militari, deci am dori din ce în ce mai mult să includem uh, transmiterea de informații în legătură cu spațiul aerian în timp real. Deci dacă există culoare care sunt deschise pentru că un exercițiu s-a terminat, atunci informația să fie pusă la dispoziția diversilor utilizatori, nu doar la dispoziția utilizatorilor militari care, bineînțeles, trebuie să părăsească zona respectivă. Noi credem că aceste măsuri sunt foarte utile și trebuie implementate rapid. De asemenea, un lucru pe care îl facem la Eurocontrol este să uh, redactăm reguli de trafic aerian pentru uh, aeronavele militare. Se avem nevoie de un trafic de con- control de trafic aerian militar aici, în comparație cu Statele Unite. Eurocontrol este compus din 40 de state membre. Uh, un cod ar fi aplicabil voluntar în statele membre Eurocontrol. Un alt lucru care aduce plus valoare este arhitectura tehnică ce ar putea să organizeze transmiterea de informații, necesitatea, de exemplu, de a închide spațiul aerian pentru uh, reaprovizionarea cu combustibil. Și este foarte important ca aceste informații să circule între comunitățile civile și militare în ceea ce privește distribuirea în timp real a datelor ATM Acestea, aceasta ar fi extrem de utilă și între, în comunicarea de la sol către aeronave. Vrem o colaborare potrivită între două programe de dezvoltare, pe de o parte civil și pe de altă parte militar, pentru a aduce beneficii ambelor categorii de utilizatori. Eurocontrol a decis să lanseze un program bazat pe conceptul de servicii centralizate, unde dorim să creăm o bază de date care să fie accesibilă tuturor uh, utilizatorilor care au nevoie să știe când un anumit spațiu aerian este deschis sau închis. De asemenea, reutilizarea capacităților militare pentru a atinge nivelul necesar de comunicare și supraveghere. Și aici vedem beneficii pentru ambele comunități care pot să discute despre uh, capacitățile disponibile la diverse niveluri. Noi am uh, recomandat împreună cu uh, Comisia Europeană și, în legătură, și împreună cu Agenția de Apărare Europeană o abordare comună de standardizare și certificare. O asemenea abordare trebuie să fie mai puțin prescriptivă și să pune accentul pe felul în care utilizatorii pot să demonstreze că sistemul implicat atinge nivelul necesar de performanță. Dacă Cesar este un risc sau o oportunitate pentru uh, partea militară, noi considerăm că trebuie să ne asigurăm că utilizatorii militari ai spațiului aerian pot să continue să opereze liber și să nu fie supuși unor constrângeri Uh, asupra um, companiilor aeriene care ar putea avea efecte secundare asupra utilizatorilor militari. De asemenea, ambele părți ar putea fi beneficia um, în urma înființării unor indicatori emblematici de performanță. Acești Key Performance Indicators trebuie să fie um, dezvoltați împreună în sector, asta încearcă să facă Eurocontrol. Așadar, există vești bune pentru uh, actorii militari. Se vor reduce costurile misiunilor și va crește eficiența zborurilor. Avem oportunități cu SESAR de a organiza mm, misiuni de uh, antrenament transfrontaliere, misiuni reale și să reutilizăm infrastructura, lucru care poate fi în beneficiul comunității militare dacă acceptă să utilizeze datele radar. De exemplu, uneori um, furnizorii de date civile um, furnizează date organismelor militare de exemplu în uh, domeniul interceptărilor. Există așadar beneficii pentru ambele părți. Atât vreau să spun în ceea ce privește prezentarea acestui subiect. Vă mulțumesc. Îmi cer scuze. Urmează, urmează domnul Carlo Borghini. Aveți cuvântul. Uh, good afternoon to everyone. And... Vă mulțumesc. Bună ziua. Doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor, am auzit ce a spus colegul Casteleti în ce privește cooperarea între utilizatorii civili și cei militari ai spațiului aerian. Ați auzit despre desfășurarea forțelor, am auzit despre implementarea ultimelor aspecte legislative în domeniul PSAC. Aș vrea să vă spun cam cum stau lucrurile astăzi. Pentru noi, ca să putem să uh, atingem obiectivele din uh, master planul în ce privește uh, performanța, este evident că avem nevoie de SESAR. Încă de la început, Vrem să vă spunem că toți, toate părțile implicate, civile și militare, își aduc contribuția pentru a putea uh, gestiona uh, uh, misiunile care le revin, mai ales în domeniul cercetării și inovării și pentru a obține rezultatele scontate. Așa cum s-a mai spus, familia militară a s-a îmbogățit din experiența statelor membre. Astăzi avem 98 de experți militari care provin din 10 state europene și care și-au aduc contribuția la proiectele SSR. Recent, mai precis din aprilie 2011, datorită unui acord cu Agenția Europeană de Apărare și cu SESAR, avem o, o contribuție mai extinsă din partea statelor membre și a organizațiile militare, astfel încât să avem o participare a autorităților militare în toate aspectele relevante ale programului. Este și instrumentul care uh, ne permite să colaborăm mai bine cu NATO și cu alți parteneri cheie în domeniul militar. În ce stadiu ne aflăm astăzi? Acum pregătim așa numita uh, fază 4, ceea ce înseamnă că suntem în punctul în care uh, vom finaliza programul SESAR, așa cum uh, s-a ajuns la o înțelegere uh, cu ocazia CJU, uh, și ne vom concentra pe primul pas și pe al doilea pas din acest uh, plan european ATM. Cum spuneam, acest proiect uh, s-a făcut în parteneriat uh, cu comunitatea militară. Și aceasta a fost implicată în diferite etape, încă de la uh, creare până la punerea în aplicare și obținerea de rezultate. Nu totul a fost disponibil datorită SESAR, a fost nevoie de uh, uh resurse suplimentare. Uh, Știți foarte bine că această aplicație este destinată utilizatorilor și trebuie să se afle în slujba lor, fie ei civil sau militar. Este foarte clar că succesul CESAR nu este numai succesul cercetării și dezvoltării, ci și cel al um, eforturilor menținute pentru a avea o integrare militară mai largă. De asemenea, trebuie să putem să uh, identificăm soluțiile cele mai inovatoare pentru a permite punerea în aplicare a SESAR. Domnul Tigat deja a vorbit despre principalele concepte care stau la baza funcționării SESAR și care pot să fie uh, rezumate în această noțiune de um, traiectoria misiunii militare ceea ce, cu alte cuvinte, înseamnă o folosire cât mai flexibilă a spațiului aerian eliminarea tuturor uh, rigidităților din sistem, a tuturor obstacolelor și o armonizare a regulilor de control a traficului aerian. Această armonizare pe care uh, tocmai am pomenit-o, există pe puțin șase modele diferite de um, control al traficului aerian. Nu ne putem limita la atât, avem nevoie și de o modificare a um, um, structurii spațiului aerian. Și acest lucru nu poate fi făcut decât prin schimb de informații și de un nivel foarte ridicat de automatizare. Cred că astfel vom putea să ne concentrăm pe acele uh, operațiuni care au o plusvaloare reală. Însă nu am ajuns încă la, la acest stadiu. Munca încă continuă și angajamentul comunității militare față de Cesar este mai puternic ca niciodată. Mai rămâne însă un aspect cheie. Și trebuie să fim atenți. Costul punerii în aplicare a SESAR. Datorită acestei uh, întreprinderi comune SESAR, așa cum a spus și domnul Tigat, credem că vom avea oportunitate să facem atât cercetare cât și să ajungem în faza de preindustrializare. By the business cases. Propunerea e completată de planul de afaceri Uh, și uh, trebuie să vedem dacă putem să finanța uh, nevoile pentru a ne asigura că componentele sistemului care trebuie să fie desfășurate, dar care nu aduc beneficii clare, nu pot fi amânate. Dacă vă uitați la planul pentru 2012, masterplanul, de care se ocupă întreprinderea comună, vă dați seama că această analiză costuri-beneficii încă nu a fost finalizată. Uh, întreprinderea comună uh, încearcă să studieze planul de afaceri din perspectivă militară. Deocamdată avem uh, anumite informații, dar nu avem peisajul de ansamblu și aici intervine partea militară. Știm că există foarte multe aspecte, aspecte foarte diferite, dar în orice caz peisajul trebuie să fie completat. De fapt, planul de afaceri al comunității militare nu poate să fie văzut izolat. Da, sigur că până la urmă bugetele naționale trebuie să fie um, uh, să intervină pentru a ne asigura o um, actualizare a capacităților militare, dar la nivel național, european sau pan-european, dacă ne gândim și la rolul de Eurocontrol, riscăm ca anumite componente Sezar care uh, să fie finanțate să fie uh, folosite doar într-o situație unică de utilizare a spațiului aerian. Deci nu trebuie să analizăm doar uh, um, um, rentabilitatea unei investiții, ci, ci și să evaluăm um, impactul economic al uh, desfășurării SESAR la nivel național, european sau chiar paneuropean. Uh, în programul SESAR astăzi există proiecte care sunt, care sunt delegate interoperabilității civil-militare și studii ad hoc care uh, completează activitățile de programare, inclusiv um, în contextul global de interoperabilitate, pentru a ne asigura că luăm um, deciziile potrivite uh, de licitație. Uh, șeful executiv al Agenției Europene de Apărare și apoi uh, persoana aleasă de către uh, Consiliul Militar ATM cooperează, iar implicarea NATO Uh, e, se face prin intermediul Agenției Europene de Apărare, care trebuie să uh, își exprime punctele de vedere în cooperarea între Agenția Europeană de Apărare și întreprinderea comună Sezar. Deci, în concluzie, am putea spune că Sezar își propune uh, să răspundă îngrijorărilor de pe partea militară Uh, ne gândim, de exemplu, uh, la uh, folosirea unor vehicule aeriene fără pilot sau pilotate de la distanță. În orice caz, trebuie să continuăm cooperarea împreună cu comunitatea militară pentru a ne asigura că SESAR este, bineînțeles, în toate aspectele sale și uh, sperăm să continuăm să îi punem Uh, eforturi pentru ca uh, masterplanul ATM să fie uh, desfășurat cum se cuvine. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Ultimul vorbitor este domnul Gian Paolo Lilo. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă spun că e o plăcere să particip. Opportunity to present what you are doing for, for the media... Este pentru mine o onoare să particip la această audiere organizată de către subcomisia dumneavoastră și să vă vorbesc despre dezvoltarea programului SESAR. Înainte de a intra în detalii, aș vrea să vorbesc despre impactul operațional al SESAR asupra misiunilor operaționale. Domnul Caseletti deja a vorbit un pic despre acest subiect, dar pentru mine este important să mai insistăm. Vreau să vă spun de ce uh, uh, armata este atât de afectată. Ca să răspund la această întrebare cât se poate de uh, simplă, am nevoie totuși de uh, o examinare uh, în detaliu și răspunsul nu poate să fie simplu, ci mai degrabă complex. Și, de fapt, noi am făcut un studiu aparte și am grupat mai multe misiuni care ar putea să fie duse la bun sfârșit de um, forțele armate. Și am ajuns la patru grupuri, patru categorii principale pentru care implementarea SESAR poate să fie relevantă. În primul rând, este vorba despre misiunile de căutare și salvare. Uh, sunt misiuni prioritare în ce privește folosirea spațiului aerian și au întâietate atunci când este vorba despre gestionarea traficului aerian. Pentru aceste misiuni există reguli și, cum spuneam, aceste misiuni sunt prioritare. Există reguli bine definite pentru acest tip de uh, misiuni și putem să le și evaluăm în funcție de folosirea și de respectarea acestor reguli. <clears throat> și um, punerea în aplicare a SESAR uh, nu va avea niciun impact asupra desfășurării acestor misiuni de căutare și salvare, care, cum spuneam, sunt prioritare și care țin de competența națională. A doua categorie de misiuni sunt cele care cer uh, um, o folosire uh, um, pe secțiuni a spațiului aerian, ca de exemplu realimentarea cu combustibil în principiu, acest tip de misiune nu ar trebui să fie afectată de punerea în aplicare a, a funcțiilor SESAR. Însă, ca să putem să folosim aceste secțiuni de, de, de aceste porțiuni în spa, spațiul aerian, e bine, e foarte important să înțelegem cum putem să formăm în mod eficient pe controlorii de trafic aerian în momentul în care SSR va fi implementat. Cea de-a treia categorie de misiuni sunt cele care nu au nevoie de această segregare a spațiului aerian. Să spunem, de exemplu, misiuni de transport aerian, care respectă regulile generale de trafic aerian. Acestea sunt misiunile, ca să spun așa, uh, um, asupra cărora SESAR va avea impactul cel mai mare. Serviciile militare vor folosi toate funcționalitățile uh, SESAR și ne așteptăm la o, niște funcționalități îmbunătățite. Există și zborurile care se desfășoară la altitudini mici, care nu vor fi afectate și alte activități, ca de exemplu uh, uh, zboruri de antrenament sau uh, uh zboruri unde se uh, trag focuri de armă. Și nici acestea nu ar trebui să fie afectate. Am vrut să trec în revistă toate aceste posibilități ca să înțelegeți mai bine răspunsul meu și să înțelegeți mai bine care este uh, importanța implicării uh, armatei în discuțiile despre uh, implementarea SESAR. Și cine exact din armată vă trebuie să fie implicat? Cei care furnizează uh, servicii în cadrul armatei, cei care se ocupă de partea operațională, cei care se ocupă de uh, um, aeroporturile militare și uh, autoritățile care se ocupă de reglementare în cadrul armatei. Și doresc să mulțumesc uh, colegilor pentru cele spuse, pentru că e adevărat că datorită faptului că au avut o viziune pe termen lung, s-au făcut deja multe progrese. Nu a existat uh, uh, întotdeauna o bună relație între Comisia Europeană și reprezentanții Agenției Europene pentru Apărare, pentru că, de o parte, avem uh, ministrii apărării care se află în, fr- în fruntea numai puțin de uh, 2000 de uh, um, Mm, elicoptere și uh, de asemenea avioanele militare și portavioanele se numără în uh, mii, deci uh, sunt, este totuși un arsenal impresionant. Și ei au nevoie să-și protejeze spațiul aerian, este și o chestiune de suveranitate acesta este, dacă se spune așa, este domeniul ministrilor apărării. Pe de altă parte, avem Comisia Europeană, care a dorit să pună la punct acest uh, uh instrument pentru spațiul unic aerian. Încetul cu încetul, uh, nevoile specifice ale sectorului militar au fost mai bine înțelese de către Comisia Europeană și acum există o adevărată voință de cooperare. Și mm, armata, forțele militare au fost invitați în nenumărate rânduri să participe la discuții. Cum spuneam, acum se înțeleg mai bine nevoile specifice ale um, um, forțelor armate, mai ales în partea de desfășurare și uh, chiar și în ce privește uh, sprijinul financiar pe care putem să-l acordăm. Este de altfel un punct cheie pentru noi și Carlos a explicat foarte bine acest lucru. Din punctul de vedere al comunității uh, militarilor, uh, uh, analiza risc-avantaje nu era foarte clară la bun început. Acum că am fost implicați într-o mai mare măsură, am putut să ne dăm seama exact care sunt avantajele, care sunt oportunitățile și Luc le-a evidențat foarte bine. Avem o posibilitate să folosim mai puțin combustibil, să uh, diminuăm și perioada de zbor, și uh, să scăpăm de obstacolele uh, implicite ale fragmentării spațiului aerian uh, care sunt um, încă existente. Și putem, uh, de asemenea, să ne aducem contribuția încă dintr-o fază incipientă la punerea în aplicare a SESAR. Porțile rămân întotdeauna deschise pentru noi. Așa cum am spus, ne-am adus contribuția și la elaborarea unui proiect comun, începând cu proiectul pilot și încă o dată vrem să mulțumim colegilor noștri de la comisie pentru că suntem implicați, uh, am fost implicați încă din, uh, de la bun început, uh, de la conceperea proiectului. Acum acest proiect pilot se află în faza de evaluare și aprobare de către serviciile comisiei. Uh, forumul militar Sesar este un exemplu foarte bun al acestei uh, bune relații între uh, Comisia Europeană și restul părților implicate în proiectul Sesar. Deci insist și asupra cooperării foarte bune pe care am avut-o cu Eurocontrol. Acum, Comisia uh, va trebui să pună în aplicare și regulamentul de uh, funcționarea SESAR. Acest nou regulament va fi în curând publicat și el va include regulile pentru uh, selecționarea uh, gestionarilor operațiunilor de uh, desfășurare. Acum trebuie să convingem statele membre să lanseze o, o serie de proiecte de categorie A Știți că, în general, în acest tip de proiecte participă toate statele membre și mm, astfel am avea resurse suplimentare pe care să uh, le putem uh, folosi ca să uh, ne îndeplinim misiunea în întregime. Dacă vor exista standarde comune și ce privește programele tehnologice, se va ajunge la o armonizare și mai mare a în momentul în care SESAR va fi pus în aplicare. Carlos v-a explicat cât de important este și acest punct și implicațiile financiare pentru uh, forțele militare nu au fost foarte bine definite. S-a făcut așa o evaluare în gro, care se baza pe supoziții, deci nu este deloc uh, precisă. Dar așa, în mare, vorbim despre 4 miliarde de euro, o sumă uriașă, după cum puteți constata. Și trebuie să găsim sprijin. Trebuie să ușurăm și coordonarea între diferitele secțiuni ale programului. Coordonarea este regula de aur. Trebuie să fim siguri că se face schimb de informații, că membrii personalului se coordonează bine între ei și vis-a-vis -vis de NATO trebuie să fim siguri că după ce s-au cheltuit sume atât de mari pentru a, a se dezvolta sistemul uh, SESAR, nu putem să acceptăm să existe o incompatibilitate între SESA și sistemele NATO este ca și cum am fi aruncat banii pe fereastră. Încă câteva cuvinte. SESAR la Consiliul European. Trebuie neapărat să se discute despre SESAR la nivel de uh, Consiliu și principalul mesaj este fiți siguri că comunitatea militară și specificitățile sale sunt luate în considerare nu doar în planul tehnologic, ci și în general pentru tot ceea ce privește punerea în aplicare a SESAR. Vă mulțumesc pentru atenție. Okay, thank you very much, gentlemen. Uh, we have, uh... Mulțumim foarte mult. Au mai uh, sosit uh, colegi în sală. Uh, probabil că vor apărea și noi întrebări. Cu toții în Europa discutăm, sigur, problema finanțelor. Și noi, uh, Parlamentul European, răspundem în parte și de bugetul uh, Uniunii Europene. Avem dreptul de codecizie. Aș dori să vă pun o întrebare legată de finanțe. Știm că estimarea originală, pe partea militară ar fi vorba de 4 miliarde de euro, mai mult sau mai puțin, costul total fiind cam la 30 de miliarde de euro. E adevărat sau există o posibilitate ca aceste costuri să scadă și dacă da, cum? Iată întrebarea mea. Domnul Galer, din partea grupului PP, coordonator de la PP, are cuvântul. Mulțumesc. să vorbesc în limba germană. Pot să preiau de la aceeași observație, pentru că bineînțeles că e vorba de un aspect foarte important. Deci spuneam că, sigur că partea financiară Uh, este foarte importantă. Domnul uh, Lisec tocmai a uh, citat cifra de 4 miliarde de euro. Evident, trebuie să vedem în ce măsură această, această cifră va fi respectată la nivel național și în ce măsură s-au făcut investiții în aceste capabilități uh, la nivel național. Aveți uh, vreo idee? Spuneți că uh, situația s-a clarificat, s-au făcut progrese și există și voința politică necesară. Bineînțeles că acum trecem la partea următoare, respectiv la resursele financiare, la investiții. Puteți să ne dați câteva cifre pe țară? În principiu, Cred că cerul unic european, dacă, bineînțeles, există voința politică necesară, ar fi uh, putut exista de zeci de ani, pentru că deja am avut uh, posibilități tehnice uh, ca acest cer să se concretizeze și e mare păcat că există încă state membre care încă nu doresc să uh, Uh, recunoască uh, avantajele pe care cerul unic european le-ar putea aduce și nu sprijină acest proiect. Și uh, par să acorde întâietate mm, intereselor naționale. Uh, sigur că spațiul aerian trebuie privit în totalitatea sa, dar dacă nu îl exploatăm uh, în mod uh, corespunzător, dacă fiecare se luptă pentru părticica lui de, mm, de spațiu aerian, atunci uh, nu putem să obținem beneficiile pe care ni le dorim. Partidul Popular European și-ar fi dorit ca uh, să se folosească resurse euro europene uh, pentru a avea uh, desfășurarea de care vorbeam. Știm că există aspectul militar legat direct de folosirea civilă. Deci să se folosească cerul unic european atât în interes civil cât și în interes militar. Apoi am o întrebare pentru reprezentantul Comisiei. Uh, intenționează Comisia să integreze aceste uh, vehicule aeriene fără uh, pilot în proiectul Cezar. Mulțumesc, domnule Galer. Doamna Gomes din partea socialiștilor. Nu trebuie să mă convingă nimeni de cât de important este cerul unic european. Eu am ajuns la concluzia că e o necesitate, e un imperativ absolut atunci când la Parlamentul European a început ancheta legată de zborurile CIA. Când uh, am uh, vorbit uh, cu autoritățile portugheze care controlează spațiul aerian, mi-am dat seama că avem de-a face cu un haos. Un haos în Portugalia și și în celelalte țări. Dacă aș fi un uh, delicvent uh, care face trafic cu droguri sau cu arme în America Latine sau oriunde, e simplu. Poți să uh, uh, comanzi un uh, avion american și să vină Europa și să uh, aterizezi oriunde vrei, nu spune nimeni întrebări, nu te ia nimeni la rost. Deci îmi dau seama uh, în ce lume nesigură trăim noi și în același timp mi-am dat seama că chiar la nivel național unii au rezultate foarte bune, atât uh, pe partea civilă cât și pe partea militară, iar alții nu fac nimic. De exemplu, mi-am dat seama că agențiile de control al traficului aerian, care au o legătură directă cu Eurocontrol și care au și uh, operatori civili, dar și militari, aceste agenții sunt uh, foarte eficiente și urmăresc uh, tot ce se întâmplă. Dar, de exemplu, institutul, institutul care ar trebui să acorde licențe de zbor uh, aeronavelor civile sau aeroporturile sau aeroporturilor sau uh, avioanelor fără pilot, uh, aici rezultatele nu sunt așa de bune. Și dacă acest lucru se întâmplă într-o țară europeană, înseamnă că se poate întâmpla oriunde altundeva. Deci, cu siguranță nu noi avem rezultatele cele mai uh, proaste și sunt sigură că situația nu s-a îmbunătățit între timp și deci clar uh, cerul uh, unic european Uh, are merite necontestate. Și uh, din intervențiile dumneavoastră mi-am, dat seama cum partea militară se împletește cu partea civilă. Dar la nivel național uh, ițele sunt destul de încurcate și de aceea Consiliul nu ne sprijină. Deci aș dori să întreb pe experți. Care sunt eforturile pe care mai ales Comisia ar trebui să le depună pentru a aborda preocupările Uh, instituțiilor uh, care se ocupă de acest proiect la nivel național, astfel încât uh, să-și coordoneze activitatea mai bine și să nu opună rezistența de care vorbeați dumneavoastră. Ceea ce implică și o punere în comun a banilor, pentru că sigur că sumele în joc sunt foarte mari. Mulțumesc. Dacă nu mai dorește nimeni să pună întrebări, atunci aș dori uh, să-i rog pe experții noștri să răspundă la aceste întrebări. Sigur că nu toată lumea trebuie să dea un răspuns. Uh, vă rog să uh, răspundeți dacă considerați că întrebarea e de competența dumneavoastră sau a instituției pe care o reprezentați. Haideți să începem în ordine inversă. Are acum cuvântul domnul Lilo. Mulțumesc. Aș dori să mă refer la, la, refer la partea economică, pentru că e un subiect foarte important. Așa cum am spus la începutul intervenției mele, e ușor să pui întrebări ușoare și întrebarea cea mai ușoară este cât costă un astfel de proiect. Dar e foarte greu să răspunzi la uh, întrebări mai precise. Asta încercăm noi să facem pentru că avem un instrument pentru a pentru a răspunde la această întrebare. Trebuie să ținem cont de situația din 27 de state membre uh, a forțelor aeriene, fiecare cu alt uh, tip de aeronave, uh, de avioane, cu depunere în aplicare și așa mai departe. Deci este foarte greu să ai un calcul, să faci un calcul precis. Și e greu și să obții informații pertinente. Am încercat să facem uh, un proiect pilot pe baza unor, uh, unei, uh, unei supoziții, care sigur că poate să nu fie confirmată la faza, în faza europeană. Deci am luat un număr limitat de state membre, cele care au flota aeriană cea mai mare și am încercat să facem extrapolări la uh, întreaga flotă europeană. Și am ajuns la rezultatul pe care Uh, vi l-am uh, prezentat. Respectiv am ajuns astfel la suma de 4 miliarde de euro. Acum, felul în care statele membre trebuie să contribuie la acest efort financiar. Colegul, colegii mei uh, cred că au explicat mai bine cum acest mecanism al cerului unic european trebuie să funcționeze. E, o, e vorba de interese de afaceri. Sigur că uh, Uh, noi facem investiții, dar încercăm să recuperăm o parte din aceste investiții în conformitate cu un plan de afaceri. Deci ne bazăm încă o dată pe un plan de afaceri. Sigur că în cazul uh, uh, armatei nu putem avea aceeași logică, pentru că nu putem să furnizăm servicii militare și apoi să facem bani de pe urma lor. Așa stau lucrurile, asta e realitatea. Deci aceste investiții uh, pe partea militară trebuie să fie făcută de către guverne și acești bani trebuie găsiți în bugetele naționale care știm că se află într-o situație critică acum. Și de aceea ă, faza de punere în aplicare este atât de bună pentru că putem să facem un efort eșalonat și trebuie să vedem cum folosim cel mai bine ă, stimulentele pe care Comisia le poate oferi pentru a sprijini acest plan de afaceri negativ, să spunem așa, al armatei. Și de aceea implicarea noastră este atât de importantă, nu numai în această fază de concepere, ci și în felul în care sprijinim uh, statele membre să evalueze această posibilitate. Sigur că împreună vor avea, uh, deci vor, vor, uh, își vor evalua nevoile, apoi vor pune în comun mijloacele și le vor folosi pentru a participa la acest uh, program uh, european. Îi las și pe ceilalți colegi dacă vor să adauge ceva. Mulțumesc. Uh, domnul Borghini acum. Mulțumesc. Tot pe partea financiară. S-a spus că la Consiliul Informal de Ministri care a avut loc în uh, ziua de luni s-a vorbit despre felul în care sistemul de gestiune a traficului aerian uh, există pierderi uh, de 4 miliarde de euro. Deci faceți singuri calculele. Eu n-am spus nimic, trageți concluziile, dar e clar că uh, avem un interes să lansăm acest proiect și dacă ne uităm la uh, investițiile militare, într-adevăr, ne punem întrebarea unde, de unde vin banii. Dar dacă calculăm impactul uh, economic al uh, felului în care uh, economia europeană suferă de pe uh, urma faptului că Sezar nu există, atunci uh, clar că interesul uh, nostru e clar. Sigur că trebuie să uh, atragem investiții, uh, Uh, e clar că va fi greu să folosim tehnologii care încă nu au fost folosite, dar e clar că beneficiile vor fi concrete și până la urmă aceste beneficii se vor întoarce la cetățeni. E clar că uh, ei vor plăti la început aceste 4 miliarde de euro, dar și ei vor uh, simți felul în care investiția a fost rentabilizată. Apoi, în legătură cu sistemul ATM, am uh, organizat uh, o licitație, avem 9 proiecte pe care uh, le-am lansat. Reuniunea de lansare va începe în luna noiembrie, în octombrie. Vom încerca să studiem diversele feluri în care sistemul ATM va fi lansat. E prim, un prim pas următoarea fază, care merge până în 2020 și care acum e în curs de pregătire, am încercat să avem o fază mai conceptuală pentru uh, felul uh, în care putem să să vedem care sunt uh, pașii pe care trebuie să-i facem. E clar că vehiculele aeriene pilotate de la distanță pot fi folosite cu succes. Apoi, în legătură cu uh, investițiile din partea statelor membre și punerea în comun a resurselor financiare. Noi credem că dacă putem arăta utilizatorilor că există un interes în lansarea proiectului Sezar, uh, la o reducere a costurilor, considerăm că e modul cel mai bun în care putem proceda. Un regulament nu va fi niciodată suficient, întotdeauna am avut situații în care va trebui să amânăm câte ceva, dar în orice caz e clar că întâi trebuie să identificăm beneficiile și apoi trebuie să întocmim regulamentul și apoi să asigurăm tehnologia. În ce privește costurile, vă pot da un exemplu simplu, dar câteodată ne dăm seama ce se întâmplă. Când a fost conceput inițial Sezar 2005-2006, când am început să discutăm, prima estimare a proiectului Uh, noi credeam că în prima uh, estimare uh, credeam că trebuie să schimbăm hardware-ul de la bordul avioanelor civile dacă mergeți la un pilot de avion, de avion foarte, foarte avansat, pilotul vă va spune că nu e nevoie să schimb hardware-ul, ci software-ul. Și e clar că costurile, costurile scad. Uh, sigur că viața unui, uh, unei aeronave uh, e mai, mai, mai lungă astăzi pentru că avioanele sunt mai performante, dar în orice caz domnul Lilo a făcut acel calcul de 4 miliarde de euro, dar e clar că aceste calcule trebuie să fie revăzute pentru că e un proiect care evoluează odată cu tehnologia, adică foarte repede. Mulțumesc. Voi începe cu întrebarea economică legată de cost, după cum știți, nu avem un răspuns unic la costul actualizării la standardele SESAR. Însă, colegii mei au menționat deja că datorită fragmentării există o utilizare ineficientă a spațiului aerian. În fiecare an, utilizatorii spațiului plătesc 14 milioane de euro în investi, investiții și vedeți că proporția este uh, uh, se investesc un milion de euro și se cheltuiesc 14 milioane de euro pentru infrastructură. De asemenea, am menționat utilizarea comună a infrastructurii. Există multe infrastructuri utilizate de uh, unele state membre și există prea puține opțiuni de a uh, transmite ra- datele radar, de exemplu. Bineînțeles, este nevoie de, uh, de capacități de a pune în comun capacități de navigare și informații toate acestea sunt uh, opțiuni care vor fi facilitate de SESAR, așadar nu este nevoie să cumperi echipamente high-tech, putem începe prin interconectarea rețelelor naționale și să nu înlocuim uh, infrastructura atunci când nu este necesar să fie înlocu- înlocuită se poate face acest lucru la nivel regional și nici măcar în mod necesar la nivel continental. Am uh, lucrat mult cu Agenția Europeană de, uh, Dezvol- de Apărare pentru a vedea ce trebuie să schimbăm în echipamentele de bord și un studiu a arătat că nu trebuie să se schimbe foarte mult hardware dacă sistemele sunt adaptate unul la celălalt prin software. Așadar, trebuie să examinăm compatibilitatea sistemelor deja existente care pot să fie modernizate doar peste 5-10 ani. Dacă mă întrebați despre sume prin uh, colaborare și un sistem unic am reduce consumul de carburant, care este extrem de scump, mm, atât pentru companiile aeriene, cât și pentru uh, actorii militari. Cred că înainte de a cheltui bani, trebuie să ne uităm în primul rând la uh, economiile pe care le putem face în legătură cu APS, uh, sistemul american, există deja 14 state membre Eurocontrol care au decis să adopte uh, legislație națională pentru a facilita inserția acestor sisteme. Uh, este o greșeală pentru că vor exista 14 sisteme diferite, 14 reguli diferite, acum când avem nevoie de reguli unice și comune în Uniunea Europeană în ceea ce privește certificarea echipamentelor ATM și punerea în comun a experienței naționale, am văzut de asemenea că fiecare stat trebuie să dezvolte autorități de supraveghere care să aibă capacitatea de a supraveghea activitatea aeriană. De asemenea, aceste autorități trebuie să aibă o abordare mai eficientă și o convergență a rețelelor. Acesta este răspunsul meu. Da, și în, ultimul rând, domnul Casteleti. Mulțumesc. Trebuie să înțelegeți că politica cerului unic european este o inițiativă prin care creștem performanța sistemului, creștem capacitatea unui sistem, așadar reducem întârzierile, creștem eficiența de cost, creștem eficiența zborurilor. Deci, în principiu, ar trebui să demonstrăm că beneficiile care provin din aceste creșteri ale capacității duc la mai multă eficiență și la un impact de mediu mai scăzut. Aceste beneficii vor depăși costurile cu care ne confruntăm, uh, costuri de tehnologie și costurile de implementare a tehnologiei. Trebuie să facem această comparație. Cesar face parte din CS și această abordare axată pe performanță se aplică și SESAR. Așadar, trebuie să ținem cont nu doar de beneficii, cât și de costuri. Pentru că dacă nu putem cuantifica în mod logic beneficiile și costurile, ajungem la o analiză cost-beneficii care produce rezultate invalide. Atunci când am încercat să punem un preț pe masterplanul ATM, la sfârșitul procesului ne-am dat seama că nu existau suficiente elemente pentru a cuantifica impactul asupra părții militare. De aceea am lăsat deschis capitolul respectiv, s-a lansat un exercițiu împreună cu Agenția Europeană de Apărare pentru a identifica obiectivele care pot avea impact asupra armatei, a operațiunilor, mm, actorilor militari pentru a cuantifica în mod clar care ar putea fi costurile și impactul financiar asupra actorilor militari. La, la primul test am obținut o sună, sumă de în jur de 4 miliarde de euro. Însă asta ține de întregul master plan. Noi încercăm acum să selectăm un subset de tehnologii care să fie implementate într-un cadru temporal dintre anul viitor până în 2020. Și trebuie să se facă o analiză cost-beneficii specifică în legătură cu SESA. Suma globală prevăzută este 2,5 miliarde de euro pentru toți actorii implicați, valoare la prețurile anului 2012. Prima fază va fi una mai redusă și aici suntem în contact cu Agenția Europeană de Apărare pentru a înțelege cât din aceste 2,5 miliarde ar putea fi alocate părții militare. Când vom avea vizibilitate aici, put, vom putea stabili cum vor putea fi acoperite aceste costuri. De anul viitor vom avea un buget care va fi, va fi uh, disponibil prin mecanismul conectarea Europei. Vor exista 3 miliarde de euro din partea Uniunii Europene, fonduri care pot fi folosite în special pentru a acoperi uh, analizele cost-beneficii negative. Bineînțeles că nu este vorba aici doar de partea militară. Există anumite uh, domenii, aviația de afaceri ar putea să se confrunte cu aceeași situație, deci să uh, înregistreze costuri mai mari decât beneficiile. Noi trebuie să introducem așadar sume pentru a ă, atenua impactul negativ asupra, asupra anumitor utilizatori. În problema AirPass, pregătim o comunicare în momentul actual care ar trebui să fie publicată în săptămânile viitoare, comunicare ce va indica felul în care Comisia Europeană abordează actualizarea acestui sistem. Vom acționa la două niveluri. În primul rând, pe definirea anumitor reguli și standarde clare pentru a permite inserția anumitor tipuri de Uh, aeronave, pentru că acest lucru trebuie să uh, se întâmple într-un mod sigur și este nevoie de procese sigur speciale de certificare. În al doilea rând, dezvoltarea de tehnologii. Aici va trebui să vină cercetarea și cred că există deja discuții pentru demararea unui program început, începând cu anul viitor. Trebuie să se țină cont pe deplin de partea militară în aceste programe, pentru că anumite au, drone fără pilot au fost dezvoltate în special pentru partea militară, este vorba de, uh, însă de um, mm, aeronave folosite și în domeniul civil. Trebuie să vedem dacă putem folosi proceduri standard uh, și cereri care, cerințe care au fost uh, dezvoltate deja. Vedeți așadar că există posibilitatea de a utiliza optim Um, progresele înregistrate pe partea militară. Mă opresc aici. Mulțumesc uh, foarte mult pentru informațiile furnizate în legătură cu acest proiect care va moderniza și restructura spațiul aerian european. Vom urmări acest proces și probabil vă vom invita să veniți și în viitor pentru a ne acorda mai multe informații doamnelor și domnilor. Haideți să luăm o pauză de 3 minute și după uh, această pauză va continua uh, un alt vicepreședinte al comisiei noastre.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 Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, și anume examinarea proiectului de aviz și a amendamentelor pe raportul Politica Industrială Spațială a Uniunii Europene, valorificarea potențialului de creștere economică în sectorul spațial. Responsabilă de fond este Comisia ITRE, avem o raportoare pentru aviz, Tania Kronberg. politica europeană, politica spațială a Uniunii Europene este un domeniu nou. Din punct de vedere geostrategic, existența acestei politici are o importanță majoră și trebuie să acționăm rapid pentru a dezvolta o capacitate autonomă care să corespundă ambițiilor europene de a atinge o autonomie strategică după anumite intervenții politice și militare recente care au făcut să se vadă slăbiciunile militare europene. S-au depus 20 de amendamente. Dați-mi voie să vă aduc aminte că vom vota pe 24 septembrie și acum îi dau cuvântul doamnei Kronberg. Thank you, Chair. I will not go through the space opinion, it was discussed before. Nu am să mai intru în amănunte în ce privește conținutul avizului, am să vorbesc despre, doar despre amendamentele de compromis pe care le-am negociat. Am cinci, nu, de fapt șapte, cred, în total, spune doamna raportor. Primul amendament sublinează că Europa trebuie să fie independentă politica noastră industrială trebuie să fie dezvoltată în coordonare cu uh, Agenția Spațială Europeană. Un al doilea amendament de compromis care mi se pare foarte important privește bugetul și faptul că este necesar ca, în primul rând, să clarificăm ambițiile Uniunii Europene în ceea ce privește obiectivele strategice și geopolitice. Aici încercăm ca, prin compromis, să consolidăm politici, sinergiile între politicile europene. Un alt amendament spune că cooperarea spațială trebuie să poate, poate să fie inclusă în cadrul cooperării structurate permanente alt amendament se referă la faptul că 60% din componentele electronice din sateliții europene, europeni sunt importate din Statele Unite. Trebuie să susținem mai mult producția europeană. Trebuie să de- dezvoltăm alternative europene pentru a reduce dependența de state terțe. Următorul amendament uh, privește utilizarea duală și regimul de import și al cincelea amendament se referă la uh, deșeurile spațiale și utilizarea militară și civilă și felul cum ar putea fi acestea combinate, dat fiind că spațiul este din ce în ce mai intens folosit în scopuri militare. După aceea urmează inițiativa Uniunii Europene în domeniul spațial care, spațial, care mi se pare uh, foarte importantă. În ultimul rând, necesitatea de a coopera cu Rusia, Statele Unite și China pentru a consolida o cooperare pașnică în spațiu. Acestea sunt amendamentele de compromis din punct de vedere al verzilor. Am uh, susținut că nivelul de ambiție trebuie să fie decis pentru a cunoaște um, care vor fi obiectivele noastre, pentru că exercițiul riscă să fie foarte costisitor. De asemenea, trebuie să îmbunătățim cu datele pentru a îmbunătăți asistența în scopuri umanitare, umanitare și de dezvoltare. Și de asemenea utilizarea sistemului Galileo. Mulțumesc, doamna Kronberg. Are cuvântul acum domnul Howitt. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ultimul schimb de opinii a avut loc înainte de uh, termenul de depunere a amendamentelor, deci voi prezenta amendamentele socialiștilor. O felicit pe doamna Kronberg uh, pentru atitudinea sa de a include toate vocile. Uh, compromisurile discutate ieri au fost foarte raționale. utilizarea duală a componentelor militare și civile ar trebui să facă parte din politica spațială europeană. Avem o politică de securitate și apărare comună care are un rol militar și unul civil, lucru care ar trebui să se reflecte și în politica spațială. Câteva dintre amendamentele noastre pun condiții în acest sens Primul amendament privește echipamentul de uz dual. Sugerăm și cred că un raport al Comisiei uh, în legătură cu tehnologia de uz dual este necesar până la sfârșitul acestui an. De asemenea, Trebuie să presăm Statele Unite în legătură cu activitățile spațiale. Și în al treilea rând, vrem să ne asigurăm că într-un cadru strategic toate statele membre își vor face uh, ascultate opiniile. După discuțiile de ieri, grupul meu susține amendamentul în legătură cu cooperarea structurată. Însă avem uh, câteva uh, opinii divergente în grupul nostru. Uh, eu personal nu susțin acest amendament în numele, grupul, în numele laboriștilor britanici. Mai sunt câteva idei, există probleme instituționale, există o relație diferită între comisie și Agenția Spațială Europeană, însă noi vrem să se dezvolte această cooperare în viitor. Vrem ca econo- impactul economic să fie pe deplin înțeles, inclusiv uh, um, aspectul economic. În Regatul Unit am, s-a înregistrat o creștere de 7,5% în tehnologiile spațiale de câțiva ani încoace. Acest sector mi se pare foarte important, așadar, după cum am spus în amendamentul 5B, trebuie să discutăm și uh, despre programul Orizont 2020 și utilizarea fondurilor europene pentru a um, dezvolta acest tip de componente, să ne asigurăm că vom putea produce componente pentru sateliți în interiorul Europei. Toate aceste amendamente nu au fost disputate și ar trebui să își găsească locul în raportul doamnei Kronberg, care îi mulțumim pentru acest aviz foarte bine echilibrat. Mulțumesc. Urmează domnul Galer. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc doamnei Kronberg pentru excelenta cooperare. Este o temă atât de importantă încât, în mod foarte clar, nu ne putem permite să ne pierdem în discuții inutile. Trebuie să progresăm, nu doar în acest sector al industriei și al economiei, economiei dar și pe alte aspecte. Sunt de acord cu cele cinci amendamente de compromis pe care le-am redactat împreună. Tot ceea ce nu este acoperit de amendamentele de compromis um, din aceste alte amendamente putem susține amendamentele 8, 9 și 10 din partea verzilor și putem susține și amendamentul 17 al domnului Howitt. În acest fel, vom putea să ajungem la un consens larg în acest sens. Doamna Kronberg, doriți să uh, răspundeți sau să faceți observații? Εάν θέλετε κάτι να παρέμβετε, αν θέλετε κάποιο σχόλιο. Mai doriți să luați cuvântul? Termenul limită pentru depunerea amendamentelor, deci, a trecut, dar vom vota amendamentele și amendamentele de compromis pe 24 septembrie. Continuăm. cu următorul punct de pe ordinea de zi. În octombrie 2009, Consiliul European a invitat Comisia Europeană să facă propuneri astfel încât să existe noi proceduri comune pentru operațiunile în larg, astfel încât să fie garantate Uh, drepturile și securitatea uh, celor care au dreptul la protecția internațională. În 2010, Consiliul a adoptat decizia 2010-252, uh, unde se spunea că operațiunile de supraveghere a frontierelor maritime externe trebuiau să fie întărite și a fost creată Agenția Europeană pentru gestionarea cooperării operative la aceste frontiere. S-a considerat că această supraveghere trebuia să se desfășoare în mod coordonat, îndeoseb pentru acele puncte de trecere a frontierei unde s-a constatat o creștere îngrijorătoare a criminalității organizate sau a altor forme de trafic. Și pentru a putea pedepsi pe toți cei care nu respectă legea sau nu respectă regulile în general. Și această agenție nu se mulțumește doar cu supravegherea frontierelor, ci a primit mandat să și confiște acele embarcațiuni care încearcă să penetreze în mod ilegal în apele teritoriale europene. Un alt element uh, care pune probleme este faptul că statele membre uh, interpretează în mod foarte variat uh, prevederile actuale ale dreptului comunitar și ale dreptului internațional al mării. Prin urmare, în cadrul anumitor operațiuni, se constată că se aplică reguli diferite și standarde diferite. Comisia Libe era um, respons responsabilă, domnul Coelho, și pentru noi doamna Nicolai este raportor pentru aviz. Thank you, President. I, I decide to follow you. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în limba mea maternă. Uh, subiectul este pendinte de comisia libe fiind vorba de reglementări legale care să vizeze colaborarea interinstituională dintre frontex și statele membre și reguli foarte clare cu privire la supraveghere control și interceptare în materie de nave dar cu implicaii în situația migrației ilegale. cu toate acestea cred că decizia de a Uh, implica și comisia noastră în uh, acest aviz este una salutară pentru că nu sunt chestiuni care țin neapărat uh, strict de aplicarea dreptului mării și sunt și chestiuni care țin de securitatea uniunii europene în acest context având în vedere că opinia este un instrument juridic uh, destul de limitativ am încercat să punctez câteva chestiuni prin amendamentele pe care le am promovat legate strict de componenta securitară. Uh, stimați colegi uh, am încercat să subliniez în amendamente nevoia de a trata frontierele maritime externe și ca un factor de securitate în special în zonele maritime problematice și am subliniat nevoia de modernizare și de comunicare intra și interinstituțională în cadrul uniunii și am subliniat importanța uh, partajării informațiilor pe care agenția frontex va trebui să le uh, partajeze cu insen mica noastră celulă de analiză și sinteză a informațiilor uh, de asemenea am dorit să subliniez că în, în situația Uh, intrării așteptate în spațiul schengen a câtorva țări în special a româniei și a bulgariei care deși sunt membre frontex uh, și au sisteme coerente de monitorizare și efective nu pot beneficia de toate avantajele acceptării oficiale în cadrul tratatului schengen. am făcut această subliniere în special din rațiuni juridice clare pentru că în momentul aderării acestor țări la spațiul schengen regulamentul va trebui modificat modificat și am dorit să previn prin o serie de propuneri această modificare. am subliniat de asemenea uh, importanța uh, mării negre care de obicei este neglijată pentru că spațiul la care ne referim vorbind de fluxurile de migrație se referă în special la marea mediterană dar în condițiile actuale geopolitice și securitare marea neagră poate deveni un teatru al uh, migrației ilegale și și cred că acest punct trebuie susținut uh, de comisia noastră. Uh, un uh, al doilea tip de abordări în amendamentele pe care le am propus ține de relațiile cu statele terțe și de nevoia de a proteja cetățenii uniunii care ajută fie oameni aflați în situații de urgență pe mare sau Uh, nave care se află în dificultăți uh, tehnice încercând să armonizez prevederile uh, pendinte în uniune dar și o, serie de chestiuni care țin de dreptul mării din păcate stimați colegi un calendar impus de secretariat face ca termenul de depunere a amendamentelor să fie doar pentru nouăsprezece septembrie noi am considerat că ar fi fost foarte normal să așteptăm opinia raportorului însă deciziile tehnice din cadrul procedurilor parlamentare ne au obligat la această atitudine. aș vrea să vă semnalez uh, o eroare uh, în cadrul raportului la amendamentul numărul nouă este vorba de intsen și nu de intcom este o eroare materială uh, și aș dori să închei spunând spunându vă că deja îi mulțumesc domnului liese care a răspuns uh, încercării mele de a, face de a avea un shadow meeting uh, ieri uh, am cosemnat împreună amendamentele și în situația în care sunt amendamente pe care le considerăm relevante sunt dispusă să cooperăm în continuare pentru a îmbunătăți opinia comisiei sede și a putea fi luată în considerare de către comisia sesizată în fond de către comisia libe. Ευχαριστώ την κυρία Νικολάη. Το λόγο... Mulțumim, doamna Nicolai. Domnul Lizec acum. Mulțumesc, domnule președinte. Cum fiecare uh, vorbește în propria limbă, o să mă exprim și eu acum în limba mea, în limba polonă. Aș dori și eu să îi mulțumesc Uh, doamnei Nicolai, doamnei raportor, raportor, pentru că întotdeauna e foarte deschisă la ideile și la sugestiile noastre. Și pot și să adaug că doamna raportor s-a referit la zona Mării Negre ca o zonă potențială de, inter- de interes, dar și Marea Baltică ar putea fi uh, o zonă foarte interesantă pentru acest raport, pentru că putem vorbi de Marea Baltică ca de un fel de mare internă a Uniunii Europene, dar e clar că avem și Federația Rusă ca uh, ca țară riverană a Mării Baltice, dar uh, Federația Rusă nu face parte din Europeană. Sigur că nu știu dacă uh, există vreun potențial de migrație dinspre uh, Belarus uh, sau din alte țări, dar să nu ignorăm și dimensiunea nordică legată de Marea Baltică. Însă, sigur că subiectul pe care îl discutăm aici este foarte important. E vorba de protecția frontierelor maritime. E un subiect foarte important în, pe tema imigrației. Împreună cu Comisia Libe trebuie să ne axăm pe dimensiunea de securitate și, de asemenea, pe subiecte precum traficul de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 Uh, de, ființe cu, de traficul de ființe, dar și de proliferarea uh, armelor de distrugere în masă. Sunt și alte aspecte, dar bineînțeles că important este să ne asigurăm că serviciile noastre protejează uh, frontierele noastre și e clar că dacă ne protejăm frontierele, nu putem vorbi doar de Frontex și de autoritățile civile, ci și de flotă, de partea maritimă, care joacă un rol foarte important în protecția frontierelor. Deci sunt de acord cu doamna Nicolai, când spune că comisia noastră, subcomisia noastră trebuie să se implice în uh, acest uh, dosar foarte important. Nu cred că vom avea probleme în a ajunge la un acord Uh, doamna Nicolai uh, a întocmit un document foarte bun, uh, fără îndoială, dar poate că ar trebui să aprofundăm un subiect împreună, între noi și împreună cu celelalte grupuri politice, respectiv amendamentul 6. La amendamentul 6 se vorbește despre acest concept de locuri, de locuri sigure. Poate că ar trebui să uh, Uh, vorbim de acest place of safety pentru victime sau imigranți, uh, victimele anumitor uh, operații Poate că ar trebui să uh, definim mai uh, vast uh, astfel de concept, pentru că a place of safety, un loc sigur, poate să fie într-un stat membru sau și în altă parte. Deci poate că la acest amendament nu e chiar locul potrivit să introducem acest place of safety în forma sa actuală. La amendamentul 9 am sugerat uh, să se elimine două cuvinte la uh, sfârșitul regulamentului, ceea ce poate că ar putea uh, duce la o neclaritate. La... Deci noi, grupul nostru, și-ar dori ca regulamentul acesta să fie mai uh, concis și mai precis. Și dacă eliminăm uh, cuvintele intern, cuvintul intern, nu credem că textul ar fi, uh, textul ar fi mai sigur și mai clar. Mulțumesc. Uh, acum, doamna Sargentini. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a trece la conținutul acestui aviz, Am înțeles că uh, a existat o reuniune de consultare, chiar dacă îmi amintesc că reuniunea coordonatorilor din uh, Umbra a fost anulată, dar liberalii și PPE-ul au discutat. Mie mi-a fi plăcut să particip la această reuniune. Știu că eu sunt uh, un membru nou al acestei comisii, dar mi-ar plăcea ca data viitoare să fiu invitată la astfel de reuniuni. Uh, pe partea de conținut, acum. Acest regulament se bazează pe tot ce s-a întâmplat în primăvara 2011. Ehm, a existat uh, un, uh, o navă uh, care transporta 70 de persoane din Africa subsahariană în urma evenimentelor din Libia 70 de persoane care doreau să ajungă în Europa și uh, în acele două săptămâni a existat un elicopter care a uh, uh, survolat zona furnizând alimente și băuturi acestor persoane. Deși era o zonă no-fly NATO, nimeni însă nu a fost salvat și știm că 15 persoane au decedat în urma acelui eveniment. Toată lumea cunoaște povestea. Și acum uh, se pare că încercăm să ne asumăm uh, răspunderea în zona mediterană. Și mi se pare un aspect foarte, foarte important. E clar că nu putem să ignorăm astfel de evenimente. Dacă o navă sau o barcă se află sub uh, jurisdicția Maltei și trece în jurisdicția Italiei, situația este clară. E clar că uh, situația va fi discutată la Roma și vom uh, depune un uh, amendament înainte de expirarea termenului de mâine în acest sens. Eu nu înțeleg de ce socialiștii și democrații au acest punct pe ordinea de zi, pentru că tratatul de la Lisabona nu ne oferă această posibilitate. Acum, dacă doriți părerea mea personală, politica de securitate și de apărare comună nu ar trebui să se ocupe de astfel de aspecte. Dar, sigur, situația e ce este, însă aș dori să vă spun că îmi pare rău, ă, așa cum spunea și doamna raportor, e că ă, nu vorbim decât despre operațiunile Frontex și că Uh, se aplică o singură, o singură uh, regulă armatorilor comerciali sau navelor de pescuit. Eu am citit uh, amendamentele raportoarei în care ea spune că atunci când o persoană este salvată pe mare și când ea este debarcată la sol, nu ar trebui să fim dați în judecată pentru trafic de ființe umane, ceea ce s-a întâmplat câteodată cu capitanii unor nave italiene. Însă, din păcate, legislația pe care o avem la dispoziție nu vizează vasele comerciale sau vasele de pescuit și uh, regret acest lucru. Deci, încă o dată, vom uh, înainta amendamente care explică faptul că operațiunile nemilitare trebuie să respecte aceleași reguli și noi insistăm asupra principiului nereturnării, pentru că, din punctul nostru de vedere, nu se poate ca refugiații să nu fie informați în legătură cu faptul că uh, au dreptul să ceară aviz în, uh, azil în Europa. Noi, pe ansamblu, susținem această propunere pentru că, din punctul nostru de vedere, e foarte important, important să arătăm că, încă o dată, o navă care s-a rătăcit pe mare nu trebuie uh, lăsată uh, în plata Domnului chiar dacă <laughs> câteodată uh, unii își doresc uh, să nu mai primească migranți în Europa pentru că nu mai facem față. Mulțumesc, domnul Pașcu, acum. Mulțumesc foarte mult. Și eu o să vorbesc în limba română, uh, o să fac o schimbare. Deci vă rog să vă puneți căștile. Așa cum a arătat și suntem într-o situație ciudată Comitetul LIBE, care ar fi trebuit să ne dea raportul asupra căruia, cu care să corelăm opinia noastră, o va face, nu știu când, peste două săptămâni. Deci e o situație un pic ciudată și cred că dacă acceptăm în momentul de față fără să atragem atenția, nu este exclus ca în viitor aceste situații de, de genul acesta să se repete, și să se multiplice. Ori cred că trebuie să respectăm totuși logica lucrurilor. Al doilea lucru pe care vreau să-l menționez este că, în principiu, trebuie să avem întotdeauna în vedere un echilibru corect între, pe de o parte, aceste, să spunem, reguli care funcționează pe mare dar în același timp și faptul că cel mai important lucru, dincolo de reguli chiar, este viața umană. Uh, și nu vreau să spun lucrul ăsta fără să am în minte exemple suficiente și din Europa, dar și din alte părți. Uh, în Australia, de pildă, au fost câteva cazuri în care pur și simplu s-au produs tragedii, tocmai pentru că uh, regulile au fost mai importante decât viața umană. Amendamentele la, acest, uh, uh, la această opinie trebuie puse totuși în formatul uh, lor propriu pentru a fi cât mai bine, să spunem așa, utilizate de cei în drept. Um, aș mai spune încă două lucruri. O primă chestiune este că, într-adevăr, de cele mai multe ori când gândim un asemenea regulament, ne gândim la Marea Mediterană Marea Mediterană e principala rută prin care uh, pot să vină uh, persoane neautorizate în Europa și deci totul este gândit cu Marea Mediterană în fața ochilor. Dar, așa cum a arătat și autoarea opiniei și cum a arătat și domnul Lisec, sunt și alte mări importante pe care nu trebuie să le pierdem din vedere și ele au specificitatea lor și atunci aceste lucruri specifice trebuie să se reflecte și ele în regulament. Regulamentul trebuie să acopere și asemenea lucruri specifice în zonele respective. Și în sfârșit închei cu o ultimă chestiune și anume că dacă România execută și participă la activitățile organismelor de control de genul acesta fără să fie membră în Schengen, vreau să salut faptul că noi cooperăm și deci ne exercităm obligațiile fără să beneficiem și de drepturi, ceea ce este o situație, aș spune eu, foarte convenient pentru unii. Mulțumesc! Vă mulțumesc. La rândul meu aș dori să prezint câteva remarci. Problema traversării ilegale a frontierelor Uniunii Europene este o problemă în special de gravă, nu doar în ceea ce privește traversările din partea persoanelor, ci în ceea ce privește traficul de stupefiante, de organe și de arme. Consider că inițiativa este echilibrată și ține cont de aceste cazuri și mi se pare că, în general, sistemul de supraveghere este, justificat. Însă, propunerea actuală nu pune accentul suficient pe dificultățile cu care se confruntă anumite state. Mă gândesc, de exemplu, la state unde ajung zi de zi imigranți clandestini, cum ar fi Italia sau uh, Mă gândesc și la state cum ar fi Siria, Libanul, din vecinătatea sudică și estică, de unde provin uh, o serie de dificultăți pentru statele învecinate, cum ar fi Malta și Ciprul. Ar trebui, avem nevoie de mai multe uh, nave de supraveghere în aceste mări, de o mai bună coordonare de uh, o formare de instrumente de coordonare în ceea ce privește supravegherea și deplasarea navelor în regiune. Doriți să mai faceți observații, doamnă Nicolae? Da, vă mulțumesc, stimați colegi, pentru uh, opiniile exprimate. Voi ține cont de acestea. Voi Uh, sublinia câteva lucruri. Uh, temeiul legal este decizia Curții Europene de Justiție care a decis că este de competența Consiliului și a Parlamentului European să se ocupe de acest regulament. Pentru mine nu este un document de natură politică, ci un document tehnic. Cadrul regulamentului actual sunt regulile pentru cooperare și supraveg- supravegherea frontierelor mm, între statele membre și Frontex. Am impresia că săptămâna viitoare vom putea avea o întâlnire între raportorii din umbră pentru a ajunge la compromisuri și eu deplâng această procedură, însă fiind o subcomisie Uh, depindem de deciziile Comisiei AFET și nu știu ce s-a uh, întâmplat cu cooperarea cu Comisia LIBE. Cu toate acestea, sunt convinsă că viziunea și perspectiva noastră va fi foarte utilă pentru raportorul general domnul Coelho. La Uh, întâlnirea noastră cu raportorii din umbră, voi încerca să îl invit pe domnul Coelho pentru a discuta cu el și pentru a uh, incorpora uh, amendamentele sede în uh, raportul final. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, uh, doamna Nicolai. Vă reamintesc că vom vota în data de 10 octombrie acest raport. Thank you. Εάν η Επιτροπή επιθυμεί να παρεύει, έχει τον λόγο. Dorește Comisia să intervină? Pot să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă mulțumesc. Îi mulțumesc, îl mulțumim doamne Nicolae pentru proiectul de aviz. Avem câteva comentarii de ordin general în legătură cu proiectul de aviz în forma sa actuală. Aș sublinia că propunerea Comisiei are scopul de a înființa un cadru comun pentru operațiunile în larg care vor fi coordonate de agenția Frontex între statele membre. Propunerea explică felul cum se vor desfășura aceste operațiuni, justificarea operațiunilor este în regulamentul Frontex și în și regulile acestor operațiuni sunt stabilite în programul de lucru al agenției. Domeniul de aplicare al regulamentului este limitat la operațiunile Frontex în larg, vasele comerciale cad în afara domeniului de aplicare. Statele membre, cum ar fi Bulgaria, România și Ciprul, participă deja la activitățile Frontex. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și vă propun să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Vom examina proiectul de aviz al doamnei Gomez pe care o așteptăm câteva minute pentru că nu este în sală. Poate mi έχουν ενημερώσει έρχεται σε ένα-δύο λεπτά η κυρία Γκόμες. Mi se spune că sosește. Έχει chiar la do? Da. Nicolai, Tarat? Nicolae, Moise, Filip. Nicolae, Tarat. Lenin, nu? Cărnezeu. Ați lăsat să ne dai nechirie de gând. Nu, nu, e în borbă dacă cu nici nu. E care te știi, Cala? Cala, e te-a. Poți părăsă tu călăperi? Cala, e... Și scamoche. Mm-hmm. να καλωσορίσουμε την κυρία Γκόμες. Trecem așadar la următorul punct de pe ordinea de zi. Examinarea proiectului de aviz redactat de către doamna Gomes, care privește nivelul de securitate a rețelelor și a informației în Uniune. Este un raport uh, al Comisiei IMCO și ne bazăm pe propunerea de directivă a Comisiei Europene pe aceeași temă, un nivel comun ridicat de securitatea rețelelor și informației în Uniune. Constatăm cu toții că există din ce în ce mai multe um, atacuri cibernetice și amenințări față de securitatea rețelelor și amenințări la securitatea internetului în general. Suntem cu toții de asemenea conștienți de faptul că securitatea rețelelor este uh, o condiție sine qua non pentru uh, continuarea bunei funcționări a internetului. Și doamna Gomes va dori să ne spună câteva cuvinte despre ceea ce privește sede. Vorbim aici despre o directivă care să introducă un nivel foarte înalt de securitate a rețelelor în Uniunea Europeană. Comisia de fond este IMCO, există un aviz liber și mi s-a părut oportun să redactăm și noi un aviz, ținând cont de munca pe care am, am depus-o la comisia noastră pe baza uh, pe baza raportului colegului nostru Tunechelam în legătură cu siguranța rețelelor. Examinând raportul principal, mi s-a părut că este necesar să introducem perspectiva comisiei noastre. Prin acest aviz, mă interesează să împreunăm dimensiunile de securitate internă și externă ale Uniunii Europene, pentru ca uh, comunicarea să fie mai eficientă, mai eficace pentru cetățeni și asta privește, bineînțeles, și securitatea informațională a infrastructurilor critice, după cum uh, prevede și secur- securitatea, strategia de securitate comună la nivel european am depus o serie de amendamente care încearcă să clarifice aceste aspecte ale directivei și am încercat să îmbunătățesc în să subliniez necesitatea îmbunătățirii uh, nivelului de securitate a rețelelor în Uniunea Europeană, cooperarea între uh, diversi actori Uh, în domeniile interne și externe de securitate, de asemenea cooperarea cu coordonatorul antiterorism, să folosim sistemele SITSEN și SIXEN în mod mai coordonat și de asemenea să colaborăm cu state terțe care împărtășesc aceleași riscuri uh, datorită uh, naturii transfrontaliere a amenințărilor cibernetice. Bineînțeles că am încercat să introduc și o referire la clauza solidarității și a reciprocității din tratatul de la Lisabona. Lucruri care erau absente datorită unei focalizări doar pe securitatea internă. S-ar putea să existe anumite probleme în raportul final de la IMCO și, și la Comisia ITRE. Sper că avizul LIBE, dar și uh, avizul nostru va contribui la rezolvarea acestor probleme, însă nu sunt sigură că se va întâmpla acest lucru. De exemplu, sunt știu că raportorul de la IMCO încearcă să elimine uh, Comisia să elimine din proiectul Comisiei uh, implicarea sectorului public, lucru care ni se pare crucial uh, din punctul nostru de vedere. În acest sens, mă uh, bazez foarte mult pe domnul Tunecheram, pentru că raportorul este domnul Schwab din propriul său grup politic deci poate, îl poate convinge pe domnul raportor că ideea de a elimina sectorul public nu este una bună. Aici poate sta o contribuție importantă a noastră de a mobiliza grupurile politice și uh, de a influența raportorii principali. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna Gomes. Domnul Kelam. Mulțumesc. Aș dori să o felicit pe doamna Gomes pentru contribuția sa foarte creativă și valoroasă la aviz. Nu am avut timp să ne întâlnim și să discutăm împreună o abordare comună, dar sunt de acord cu aproape toate propunerile sale. În special clauza de solidaritate este foarte important să menționăm acest lucru pentru că trebuie să ne gândim cum poate să fie aplicată această clauză în cazul uh, incidentelor noi, cum ar fi atacuri cibernetice de asemenea la 4B în ceea ce privește cooperarea și transmiterea datelor. Am găsit o ocupare pentru coordonatorul antiterorism al Uniunii Europene, ceea ce este foarte bine. Cele două mici probleme ale mele se referă la amendamentele 12 și 14, unde ați înlocuit, unde ați înlocuit sensitive și confidential cu classified și unclassified. Aici ezit oarecum pentru că dacă vorbim despre informații clasificate, asta se referă la securitatea națională, secrete naționale. Și dacă vrem să punem în comun informațiile, chestiunile legate de securitatea națională nu pot să fie divulgate. Deci aici văd o problemă uh, care ține în special de terminologie. A doua problemă ține de amendamentul 18, rolul Parlamentului European în monitorizarea acestui proces. Sunt de acord cu partea A că avem nevoie de rapoarte anuale legate de incidente, incidente însă am dubii în legătură cu partea B. Mi se pare că mergem prea departe și nu știu dacă comisiile noastre și Parlamentul poate să raporteze în timp de două, în termen de două săptămâni dacă se întâmplă ceva într-un stat membru sau într-un stat terț. Eu aș prefera să Um, eliminăm partea B și să rămânem doar cu partea C. Împărtășesc îngrijorarea dumneavoastră legată de sectorul public, pentru că um, de când să am o nouă întâlnire cu raportorul nostru. Într-adevăr, directiva pune accentul pe operatorii de pe piață și uh, pe infrastructurile critice, însă în același timp Toată lumea știe că administrațiile publice uh, au rămas în urmă în ceea ce privește pregătirea uh, și apărarea împotriva atacurilor cibernetice. De asemenea, chestiunea încrederii și reciprocității între sectorul public și cel privat, care ar trebui să fie menționată. Trebuie să ne asigurăm că administrațiile publice vor aplica aceleași standarde minime de securitate pentru a evita uh, încălcări ale securității. Înainte de a cere ceva sectorului privat, sectorul public trebuie să fie pregătit să facă deja același lucru. global, uh, Eh, sunt de acord, însă trebuie să mai lucrăm pe fond. Mulțumim, domnule Kellam. Din partea comisiei, dacă dorește să intervine cineva. Thank you and... Vă mulțumesc, bună seara. Mă numesc Giuseppe Memonte și sunt eh, șeful unității de securitate de la eh, DJ eh, rețele informatice. Vreau să mulțumesc doamnei raportor, însă să-mi și exprim anumite îndoieli în ce privește această idee de a include sectorul apărării și al securității în domeniul de aplicare al propunerii. Mi se pare important să având în, avem în vedere uh, care este baza juridică a acestei propuneri. Este baza juridică pentru piața internă, articolul 114. Noi ne dorim să ne asigurăm de faptul că rețelele și sistemele care sunt indispensabile bunei funcționare a pieței interne uh, sunt rezistente și sigure. Directiva are drept principal scop să asigure funcționarea neîntreruptă a serviciilor uh, de bază, uh, distribuirea gazului, a curentului electric, precum și funcționarea neîntreruptă a ceea ce numim noi arhitectura și infrastructura digitală. Și în tot cazul, securitatea și siguranța rețelelor folosite, folosite de toți acești operatori, inclusiv uh, de către operatorii publici. Deci include mai, de exemplu, și tot ceea ce ține de e-guvernare. Acestea sunt scopurile principale și apoi există și alte efecte secundare în ce privește volumul de date uh, stocate în sistem, în ce privește uh, cooperarea între statele membre pentru a mări nivelul de uh, siguranță a sistemelor și pentru a rezista mai bine la atacurile cibernetice. De aceea spuneam că nu știu dacă includerea sectorului militar și al apărării uh, este o idee bună, pentru că Aici, de fapt, este vorba despre o competență uh, exclusiv națională. Nu cred că la Consiliu ideea dumneavoastră va fi bine primită. Și nici nu trebuie să uităm faptul că această directivă face parte dintr-un pachet de securitate care a fost adoptat de către Comisie și de către SAE la începutul anului. În acest pachet sunt incluse directiva și o strategie. O strategie care are o componentă civilă, cea de care ne ocupăm noi, și o componentă de punere în aplicare a legii și de respectarea legii de care se ocupă DJ Afaceri Interne. Și există și o componentă uh, de politică externă și de politică de apărare, care ține de competența Serviciului European de Acțiune Externă. Strategia se bazează pe acest principiu al unei mai bune exploatări a sinergiilor deja existente între diferitele autorități uh, care au uh, um, mm, misiunea de a, a face față atacurilor cibernetice. Dar, încă o dată, dacă ar trebui să extindem domeniul de aplicare al directivei, uh, vom întâmpina dificultăți. Mai am încă două observații de formulat, dacă îmi dați voie, domnule președinte. Prima, gestionarea riscului este una dintre cerințele din directivă, dar acestea se o aplică doar operatorilor economici, companiilor care oferă, cum spuneam, servicii de bază cei care se ocupă de infrastructura de bază și de mm, infrastructura digitală, nu știu, companii precum Facebook sau Google. Aceste cerințe și tot ceea ce ține de gestionarea riscului nu se aplică celor care creează softuri sau celor care fabrică materialul informatic. De ce? Pentru că ar însemna o povară suplimentară uriașă pentru aceste companii. Și apoi, deoarece nu știm dacă este de dorit să raportăm un defect constatat la un soft sau la un fabricant de, de material informatic pentru că nimeni altcineva n-ar putea să repare acel defect, cu excepția creatorului softului sau um, uh, fabricantului de material informatic. Cred că s-ar uh, crește nivelul de nesiguranță și s-ar exercita presiuni inutile asupra um, directorilor acelor uh, companii care folosesc softul sau materialul informatic respectiv cele la care s-a constatat un defect. Raportoarea la amendamentul 18 spune că Comisia va furniza un raport anual în care să figureze toate incidentele care au fost uh, uh, înregistrate în uh, temeiul cerințelor directivei. Dar noi nu primim niciun fel de date, Comisia nu este notificată. Statele membre sunt cele care sunt înștiințate de către companiile care au fost implicate în aceste uh, defecte, în aceste uh, probleme pe care le-au întâmpinat cu uh, siguranța rețelelor lor. Și atunci nu am putea să vă prezentăm un asemenea raport pentru că nouă nu ne sunt trimise aceste date. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! am să dau cuvântul Serviciul European de Acțiune Externă, vă rog. Bună ziua, sunt Lydia McLaren și lucrez uh, în ce privește politica uh, securității cibernetice la Serviciul European de Acțiune Externă. Aș vrea să confirm ce a spus Giuseppe. Am uh, pus la punct strategia împreună cu DJ Connect și DJ Home și exista o parte din această strategie care includea și chestiuni de politică de apărare. De la bun început a fost un tot, un pachet, fără să aducă atingere competențelor exclusive ale statelor membre. Dar doream să și încurajăm sinergiile la nivel european. Există o parte importantă care se ocupă de apărarea uh, împotriva atacurilor cibernetice. Există o echipă la CAE unde lucrează reprezentanți din toate statele membre. Și uh, datorită muncii acestei echipe, capacitățile de apărare împotriva atacurilor cibernetice din toate statele membre ar putea să fie sporite și mai bine gestionate. Noi uh, încurajăm schimbul de bune practici în acest domeniu între statele membre. E adevărat că baza juridică este cea a pieței interne și politica de apărare, așa cum știți, este o competență complet diferită, nu trebuie să le amestecăm pe cele două. Noi știm că 80% din infrastructura foarte importantă este gestionată de sectorul privat în toate statele membre. Și noi punem sub semnul întrebării rezistența acestor uh, infrastructuri foarte uh, importante pentru statele membre și care, cum spuneam, sunt uh, gestionate de sectorul privat. Ne întrebăm dacă uh, toată lumea este suficient de pregătită pentru a face față atacurilor cibernetice. Prin urmare, considerăm că această strategie și această directivă au o adevărată plus valoare și ne vor permite să mărim rezistența uh, rețelelor și sistemelor noastre. Mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Doamna Gomes, doriți din nou să luați cuvântul? Da, eu uh, înțeleg uh, cum sunt, se împart sarcinile la nivel instituțional și că se face din motive tactice pentru a repara posibila lacună constatată într-un anumit stat membru ce privește capacitatea de a rezista la atacurile cibernetice. Dar cineva trebuie să spună că e nevoie de o abordare integrată și poate Parlamentul ar trebui să-și asume această sarcină sau poate sub comisia noastră. Poate că până la urmă majoritatea va fi de acord cu noi. Eu nu cred că in, inițiativa comisiei noastre um, are un efect nedorit. Deși înțeleg deja că nu este o inițiativă foarte bine primită de alte instituții cel puțin în momentul de față. În această privință, eu apăr punctul meu de vedere și cel împărtășit de colegul Kellam. Dar deocamdată am înțeles că mm, nu sunteți în sentimentul nostru. Problemele pe care le-ai menționat tu vor fi de asemenea soluționate, de exemplu, folosirea um, termenului um, informație secretă clasificată față de um, informație confidențială. Știu că vom putea să găsim o soluție împreună și în ce privește exercițiul de raportare. Totuși, Există o autoritate europeană care va fi creată de această directivă și această agenție va fi subordonată Comisiei, nu? această autoritate europeană creată de directiv, cine va conduce, vă rog? A fost o alegere deliberată din partea noastră. Nu creăm vreo autoritate nouă. Creăm o rețea. O rețea de autorități competente Comisia va face parte din această rețea și se va ocupa de munca de secretariat și vom defini regulile de procedură, modalitățile practice de funcționare. Și de asemenea vom defini cerințele pentru buna funcționare a acestei rețele. Am spus că această rețea va fi folosită pentru uh, schimbul de bune practici și pentru ca să ne putem uh, informa reciproc uh, dacă intervin unele incidente. Și acest schimb de informații se va face uh, prin comunicări uh, um, sigure. Dar nu va exista un organism nou nu înseamnă că va fi o nouă organizație a autorităților de reglementare a telecomunicațiilor. Vă mulțumesc pentru aceste lămuriri. Da, cred că Tun și cu mine va trebui să reflectăm mai mult. Da, eu înțeleg că și Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă doresc să aibă la îndemână un instrument care va permite uh, creșterea capacităților statelor membre de a face față uh, atacurilor cibernetice. Totuși știm că numai dacă avem o abordare realistă și integrată uh, uh față de amenințările interne și externe, vom reuși să ne îmbunătățim performanțele. Și atunci eu cred că sub comisia noastră și comisia uh, de tutelă nu au niciun motiv să ezite să propună idei noi, chiar dacă la început uh, uh, ele sunt primite cu scepticism. Dar vom discuta între diferitele grupuri politice ca să avem un aviz al sede care să fie cât mai consensual cu putință. Vă mulțumim, doamnă Gomes. Încă două informații. Aveți posibilitatea să depuneți amendamente până pe data de 26 septembrie și următoarea noastră reuniune va avea loc pe 25-26 septembrie. Și se încheie ședința.